E vorba de o declarație pe care o va face domnia sa în legătură cu situația actuală din Siria și dau cuvântul imediat, vă rog frumos. Mulțumesc! Voi începe prin a spune că am discutat despre această chestiune, situația din Siria și activitatea noastră de a încerca să punem capăt războiului pe 19 decembrie, adică cu mai puțin de două luni în urmă S-au întâmplat foarte multe lucruri din acel moment, deci vreau să vă mulțumesc pentru această dezbatere și pentru șansa pe care ne oferă tuturor de a verifica încă o dată ce pași s-au făcut, în ce direcție ne, ne îndreptăm și ce dificultăți ne așteaptă. În primul rând, vreau să vă reamintesc tuturor ce s-a întâmplat în această perioadă. În primul rând, a fost conferința de la Londra privind Siria. Plec de la acest eveniment deoarece nu este numai o conferință extrem de importantă în care Uniunea Europeană și statele membre uh, au reprezentat două treimi din contribuțiile care susțin, îi susțin pe sirieni în Siria și în statele vecine, dar și a fost o modalitate de a arăta solidaritatea și unirea comunității internaționale și să dea un, un sentiment de speranță sirienilor în țara lor. Noi ne-am angajat cu 3 miliarde de euro pentru susținerea refugiaților și pentru persoanele strămutate în interiorul Siriei și pentru cei care au nevoie de ajutor umanitar. Voi reveni la rolul ajutorului um- umanitar imediat din punct de vedere uh, al politicii și al securității. De asemenea, am pregătit două pachete unul pentru Iordania și celălalt pentru Liban care cuprind nu numai susținere financiară, ci și măsuri care pot să susțină aceste țări în efortul lor de integrare a refugiaților sirieni în comunitățile gazdă, asigurând educația copiilor, asigurând tinerilor și tinerilor șansa de a găsi un loc de muncă și, de asemenea, pentru a face ca aceste comunități din Iordania și din Liban să poată să-i susțină pe perioada medie în mod durabil. Din 19 uh, ianuarie încoace a avut loc prima rundă de discuții uh, la Geneva între sirieni, aproape imediat au fost suspendate din ca cauza unor probleme extrem de clare care au ieșit la iveală în prima rundă de discuții. Și apoi uh, au avut loc uh, la München reuniuni ale grupului de susținere la München. Am avut multe întâlniri uh, cu John Kerry, cu Lavrov și cu ceilalți miniștri de externe care sunt reprezentanți, care au reprezentat vreo 20 de țări uh, și Uniunea Europeană uh, Uh, în jurul mesei respective. Am încercat să verificăm dacă suspendarea uh, convorbirilor de la Geneva au fost rezultatul unor dificultăți care nu puteau fi uh, depășite la nivelul Siriei, dar și în cadrul mai larg regional sau, dacă ar fi fost posibil, ca prin susținerea grupului de susținere internațional să se facă pași înainte și să revitalizăm acest proces în în care am investit cu toții atât de mult în ultimele luni. De, după reuniunea de la München am înființat două grupuri de inițiativă, unul privind modalitățile de încetare a ostilităților, care este prezidat de Rusia și Statele Unite fiind cei doi uh, participanți care trebuie să-și coordoneze cel mai bine activitatea militară pentru a identifica concret care sunt zonele, care sunt grupurile, care sunt regiunile în care poate intra în vigoare încetarea ostilităților sau încetarea focului și un alt grup uh, de inițiativă privind ajutorul umanitar, pentru că am identificat foarte clar nevoia de a avea o a doua rundă de negocieri la Geneva care au fost anunțate pentru mâine și în zilele următoare. Vrem să ne asigurăm că aceste negocieri vor, uh, se vor desfășura într-o atmosferă diferită în teren uh, față de cea cu care ne-am confruntat uh, în ocazia anterioară. Adică încercăm să reducem decalajul dintre sirienii care au vorbit la Geneva de o tranziție politică foarte grea și sirienii care mor în continuare care în zonele asediate și care n-au acces la ajutorul umanitar. Știam că trebuie să realizăm într-o manieră eficientă ajutorul umanitar, să furnizăm alimente, medicamente sirienilor din Siria pentru a crea credibilitatea pentru un proces credibil la Geneva. De asemenea, astfel s-ar putea deschide canale pentru discuții politice între diferitele părți. Apoi, Știți acest lucru. A avut loc o reuniune a grupului de inițiativă privind încetarea ostilităților Uh, și cel pentru ajutor umanitar de asemenea s-au adoptat o rezoluție 2668 uh, de către Consiliul de Securitate al ONU privind încetarea ostilităților uh, care a început pe 29 februarie și de atunci trebuie să spun nu doar eu ci și uh, uh, trimisul special al ONU și cei doi copreședinți ai uh, grupului de inițiativă, Rusia și SUA, încetarea focului uh, uh, durează destul de bine, deși au fost încălcate mai multe ori în diferite zone ale Siriei. Totuși, evaluarea generală este că încetarea focului se menține și că situația din teren în această săptămână a fost semnificativ îmbunătățită față de deci, săptămânile anterioare ale conflictului. Asta înseamnă că e probabil prima dată în ultimii cinci ani ai conflictului Uh, când în multe zone din uh, Siria constatăm că nu au loc intervenții militare majore. Deși, cum spuneam, au avut loc încălcări uh, și au loc încălcări permanent, dar intensitatea lor, nu dimensiunea lor este mult mai mică decât în trecut. Iar în ce privește grupul de inițiativă pentru ajutor umanitar, am reușit în aceste săptămâni să trimitem ajutoare cu 138 de camioane către, Sirie, către sirienii din Siria în diverse zone asediate și Uniunea Europeană împreună cu ONU au colaborat în acest sens și voi reveni asupra acestei chestiuni. Am colaborat uh, astfel încât să ajungem în zone uh, în care nu ajunsesem până în acest moment. După cum uh, v-am spus, s-a anunțat reînceperea negocierilor de mâine și vor continua. Nu ne așteptăm să fie un proces ușor, din contră. Dar, evident, este bine să vedem că am reușit, într-un fel sau altul, să recreăm sau să creăm condițiile pentru ca negocierile să poată avea loc. Eu m-am întâlnit cu Hijab la Paris acum câteva zile și am discutat pe larg nu condițiile pe care le pun unii și alții pentru a reveni la Geneva, ci modul în care participanții regionali, participanții la negocieri și comunitatea internațională a reușit să creeze condițiile pentru ca aceste negocieri să fie uh, realmente importante, substanțiale. Uh, există, nu se desprinde un uh, mesaj foarte puternic pe care noi îl trimitem Uniunea Europeană uh, și întreaga comunitate internațională și anume să încurajăm toate părțile din zonă și opoziția și regimul nu numai să se ducă la Geneva și să participe la negocieri, ci să facă acest lucru într-un spirit al angajării și al compromisului. Și bineînțeles Uniunea Europeană se străduie să susțină opoziția poziția în această sarcină foarte dificilă care de a participa la aceste negocieri. Este prima dată după cinci ani de război când avem această combinație, încetarea ostilităților care durează, în general, deși spuneam și sunt încălcări uh, semnificative, și uh, ajutor umanitar care este livrat în zonele asediate. Într-adevăr, Mm, imaginea nu este rozalie nu, și nici nu are cum să fie, dar în cele din urmă sunt câțiva pași care merg în direcția corectă. Unul dintre acestea este coordonarea pe care am menționat-o deja. Rusia, Uniunea, uh, Statele Unite ale Americii, mai ales la nivel militar. Coordonare cu gărzile cu sistemul, monitorizarea încetării focului și uh, activitatea pentru a difuza, pentru a elimina tensiunile care pot să pună în pericol acest echilibru foarte fragil. Deci sigur, cei care vorbesc de un nou război rece trebuie să se uite mai cu atenție la acest mesaj și la această coordonare. Care este rolul Uniunii Europene? Uniunea Europeană face parte din ambele grupuri de inițiativă și are roluri diferite. În ce privește încetarea focului, avem o prezență împreună cu alte țări care fac parte din uh, grupul internațional de susținere cu alte organizații, avem experți militari care sunt prezenți acolo și de asemenea colaborăm să găsim modalități pentru a contribui la monitorizarea încetării ostilităților împreună cu uh, prietenii noștri. În ce privește asistența umanitară, rolul nostru este uh, evident mult mai mare, mult mai relevant. Nu numai pentru că suntem nu cei buni și nu cei care se implică în intervenția militară, ci pentru că în Siria rolul Uniunii Europene ca urmare a deciziei politice, care a fost corectă după părerea mea, rolul nostru nu este de participant la uh, acțiunile militare, nu suntem un actor militar. Rolul uh, conducător este al celor două țări care au o prezență militară acolo, care au activitate militară, au cunoștințe militare. Uh, și controlează activitatea militară care poate fi desfășurată în acea zonă și care poate să ducă la negocieri cu sistemul, cu regimul în ceea ce privește încetarea focului. Asta nu înseamnă că nu facem parte și din această activitate crucială împreună cu, uh, prin prezența noastră activă acolo. Și cum spuneam, uh, acest lucru s-ar putea spori în zilele uh, următoare. În ce privește asistența umanitară? Există o legătură foarte strânsă între asistența umanitară și procesul politic care trebuie să fie repornită. Data trecută, când ne-am întâlnit, îmi aduc aminte că mulți dintre dumneavoastră au menționat nevoia de a avea un fel de plan Marshall pentru Siria. Dacă ne gândim la Uh, banii, la sumele de bani pe care le investim în Siria și în uh, statele vecine și în altă parte, pot să spun că planul Marshall uh, este deja pus pe picioare într-o manieră semnificativă. Grupul de inițiativă pentru ajutor umanitar, în care noi avem un rol conducător, s-a întâlnit deja de patru ori și, cum am spus, a reușit să livreze uh, 138 de camioane cu ajutare în zonele asediate și am ajuns la peste 150.000 de sirieni în orașe cum ar fi Madaya, Modamia, Al-Sham, Kaf, Batna și așa mai departe. Nu este o listă exhaustivă, din contră, Uh, ne concentrăm și asupra altor orașe din Siria la care am putea să ajungem în ceea ce privește prioritățile în zilele viitoare. Uh, vrem să asigurăm asistență la peste 1,7 milioane de sirieni din interiorul Siriei în primul trimestru al acestui an ca să ajutăm uh, să, și să facem acest lucru, colaborăm cu agențiile Uniunii uh, ONU din uh, teren. Ne-am reactivat oficiul ECO de la Damasc, iar vreau să spun că Uniunea Europeană este probabil singura care este considerată demnă de încredere de către toate părțile, în Siria și în regiune suntem cumva axa privilegiată pentru mulți dintre interlocutorii care apoi trebuie să se gândească la pașii care trebuie să permită ajutorul umanitar să ajungă în teren. Rolul nostru major în ce privește ajutorul umanitar ne dă și un rol politic major creăm în felul acesta nu ferestre de încredere, ă, vrem să deschidem larg aceste ferestre pentru a ajunge la negocieri mari, cu, cuprinzătoare pentru a închide ostilităților. Însă să nu uităm că și în ciuda acestor pași pozitivi care au avut loc în ultimele săptămâni, s-ar putea să se petreacă oricând o escaladare a conflictului. Situația din regiune este tensionată. În fiecare zi vedem la știri uh, evenimente îngrijorătoare, cum a fost și astăzi de dimineață, iar războiul acesta prin intermediari al marilor puteri creează pericol permanent. Trebuie să nu uităm acest lucru în toată activitatea noastră, să menținem speranța că putem face pași înainte în domeniul diplomatic, în domeniul ajutorului umanitar, dar și în ceea ce privește încetarea ostilităților și monitorizarea încetării focului deși deci ele există riscul ca ele să degenereze dacă nu suntem consecvenți și dacă nu încurajăm, nu încurajăm grupurile militare, actanții politici să se uh, regimul în primul și în primul rând să se implice într-un proces politic. Am avut negocieri, eu am avut negocieri uh, discuții în zilele acestea cu toți partenerii, cu prietenii, cu interlocutorii mai puțin prieteni din Siria și din afara Siriei, din zonă, pentru a transmite același mesaj de angajare în procesul politic, uh, de permitere a îmbunătățirii situației umanitare și de a colabora pentru a ajunge la încetarea ostilităților care să dureze și să se îmbunătățească de la o zi la alta. Ieri am discutat acest lucru cu partenerii turci și dacă analizați comunicatul care s-a dat după Consiliul de aseară, o să vedeți acolo o trimitere la nevoia de a colabora dintre Turcia și Uniunea Europeană pentru a îmbunătăți condițiile din multe zone din Siria este un angajament comun pe care l-am discutat ieri cu Turcia. Toată lumea trebuie să facă tot ce poate mai bine. Am deschis o fereastră, o ferestruică, dar trebuie să ne asigurăm că nu se închide și se deschide mult mai, de, mai larg în toate cele trei domenii, încetarea focului, ajutor umanitar și nivelul politic. Vreau să folosesc această șansă să mulțumesc uh, tuturor celor care au contribuit uh, excelent la coordonarea activității noastre uh, și ne-au facilitat contactele zilnice și modul în care colaborăm cu Națiunile Unite în toate aceste trei aspecte. Este realmente un exemplu de modul în care putem colabora și acționa și în alte domenii Vedem că diplomația funcționează, avem experiențe recente în acest sens, Daesh poate fi uh, învins și poate fi învins numai printr-un proces care pune capăt războiului din Siria și garantează o tranziție la Damasc. Știm că războiul din Siria se poate încheia, forțele se pot coagula pentru a lupta împotriva terorismului ISIS în țară Trebu- am făcut niște pași buni în acest sens și e vorba aici de printr-o activitate încăpățânată, dacă vreți. Ne-am coordonat cu foarte mulți, împreună, în primul rând, cu Statele Unite și după cinci ani de război, diplomația, inclusiv diplomația europeană, începe să dea niște prime roade cum spuneam, sigur este posibilă o reîntoarcere în orice moment dacă nu toată lumea merge în aceeași direcție cu aceeași încăpățânare pe care am arătat-o și noi. Și trebuie să continuăm să ne bazăm pe aceste rezultate, să încercăm să construim o serie nouă o Sirie ca cea care a fost distrusă în cinci ani nu o să iasă la iveală cu toate frumusețele ei, dar le putem permite sirienilor să-și construiască țara așa cum vor ei, dincolo de religie, de origine etnică, de crezul politic, să se, uneze, să se unească democratic, să nu fie sectari, uh, să nu mai fie guvernată de aceleași persoane care au guvernat-o în timpul războiului civil ci să le garanteze tuturor cetățenilor că fac parte din aceeași țară. Să nu există un spațiu pentru Daesh, pentru că nu are nimic de a face cu cultura țării, cu istoria țării și nu are nimic de a face nici cu viitorul acestei țări dacă putem să colaborăm bine împreună, așa cum făcut în ultimele săptămâni. Mulțumesc! Grazie, la Mulțumesc, doamnă vicepreședintă Mogherini, pentru această declarație. Dăm acum cuvântul reprezentanților grupurilor politice și începe domnul Preda de la PPE, un minut și jumătate. Și am finit, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, doamna înalt reprezentant. Mă bucur să aud că insistați asupra faptului că acest conflict durează de 5 ani, pentru că, într-adevăr, în această perioadă îndelungată, sirienii nu au prea avut motive de speranță atunci când au ieșit în stradă, acum cinci ani, nu la asta se așteptau. Și din acest motiv, cred că acordul de încetare a focului, care a intrat în vigoare în 27 februarie, este un element foarte important. Și este foarte important și sunt de acord cu dumneavoastră, tocmai pentru că permite accesul ajutorului umanitar un ajutor umanitar de care populația siriană are nevoie disperată. Mi-amintesc că am discutat despre acest lucru când ați fost la comisia noastră. Acordul de încetare a focului este important de asemenea pentru că ne dă o speranță de care trebuie să ne agățăm cu toate puterile. Sigur că acest acord nu este perfect, încă uh, sunt multe victime, dar acordul există, este respectat la modul general și noi trebuie acum să profităm de ocazie ca să mergem către o tranziție politică credibilă. Ceea ce nu înseamnă, desigur, organizarea de alegeri uh, acum, așa cum au sugerat Assad și Putin. Ar fi inacceptabil și trebuie să ne concentrăm eforturile asupra procesului de pace, și uh, când situația va fi foarte stabilă vom putea organiza alegeri. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Boștinaru, de la Socialiști și Democrați. Și per două minute. Două minute. Grație, prezidente. Mulțumesc. Doamna înalt reprezentant, dragi colegi, în primul rând, permiteți-mi uh, să o felicit pe doamna înalt reprezentantă pentru că a lansat această inițiativă atât de importantă și pentru modul foarte înțelept în care ne coordonează pe noi în Europa cu ceilalți parteneri internaționali și cu partenerii regionali pentru a încerca să rezolvăm acest conflict care durează de atâta vreme. Aceste ultime 10 zile au fost foarte importante pentru sirieni în contextul celor cinci ani de conflict, dar poate să ne ajute această relativă liniște să continuăm pe calea uh, rezolvării diplomatice a conflictului. Soluția politică este singura cale, nu există altă alternativă, trebuie angajament politic, voință politic, politică. O soluție politică în Siria va permite comunității internaționale să se concentreze pe ce mai, ce mai important, combaterea Daesh a altor teroriști, să le împiedice să se răspândească peste tot și să aducă mai multă suferință în toată regia, regiunea. O soluție politică înseamnă că sirienii vor putea să rămână în casele lor și să nu își sacrifice și să-și riște viața mergând în Europa sau în altă parte. Parteneriatul și participarea opoziției siriene în uh, aceste convorbiri trebuie să fie garantată, este esențială, trebuie să condamnăm orice fel de intimidare a, forței de, a forțelor de opoziție din Siria și orice tentativă de a submina încetarea focului. Reducerea violențelor permite intrarea ajutorului umanitar și a convoaelor respective către populația care are nevoie de ele. Asta trebuie să continue uh, și guvernul sirian trebuie să continue și el să faciliteze acest ajutor. Este foarte clar că dacă aceste uh, discuții nu aduc rezultate, criza umanitară, umanitară va continua. Aceste conflicte multiple uh, există în Siria, granițele între ele sunt foarte vagi, actorii sunt foarte diferiți. Este important ca toți actorii, și Turcia, și Rusia, să se mențină în termenii rezoluției 254 a ONU pentru a combate teroriștii și pentru a permite o soluție în Siria. Mulțumesc foarte mult, domnul Tanok. Aveți un minut din partea ECR-ului. Domnule președinte, Încetarea focului de la München, care este acum în Siria, permite comunității internaționale să pună în aplicare acordul de pace de la Geneva. E un pas important înainte care stabilește o rezolvare între guvernul de la Damascus care poate să-i reprezinte pe toți sirienii. Totuși, dacă ne gândim să ajungem la o încetare a focului uh, și o încetare a războiului civil, uh, există acolo un obiectiv comun cu Rusia cu, de combaterea ISIS-ului iar în, acest, uh, în această înțelegere, Rusia trebuie să arate că este dispusă să evite provocările și să înceteze atacurile împotriva tuturor civililor care îl atacă pe Assad. Pentru a ajunge la crearea și pentru a evita uh, destabilizarea Europei prin uh, fluxul de migranți în ciuda sancțiunilor SUA și ale doamnei Merkel. Comportamentul Rusiei va fi Uh, adânc uh, analizat pe măsura în care Rusia poate să-și țină cont de toate angajamentele luate. Mulțumesc foarte mult, doamna Marieta că două minute numele ALDE. Mulțumesc. Domnule președinte, doamnă înalt reprezentant, dragi colegi, toate eforturile de a opri războiul din Siria prin negocieri trebuie susținute, dar nu orice rezultat poate fi acceptat. Încetarea ostilităților este foarte fragilă, dar trebuie să fie un pas către încetarea focului, pentru că violența teribilă, morțile, distrugerea, înfometarea și suferința umană uh, îngrozitoare continuă de mult prea mult timp. Sirienii merită sprijinul nostru și trebuie să ne consolidăm poziția de negociere și de conducere. Dacă am fi reușit să dezvoltăm o strategie UE cuprinzătoare privind Siria mai devreme, am fi reușit să fim lideri și nu să fim doar primii care suportă consecințele lipsei de acțiune. Uniunea Europeană este foarte vizibilă atunci când este divizată și când nu reușește să-i ajute pe cei care fug din calea războiului, din care mulți sunt război, uh, sunt fug de ca din cauza războiului. Avem nevoie de eforturi ca să punem capăt sursei suferinței. Între timp, Rusia îl uh, uh, negociază în continuare cu Assad și apoi va negocia și pentru ajutor umanitar. Putin a sărit să acopere un vid cu cinism, folosind șansele de a bombarda, de a bombarda civili și spitale uh, și uh, luptători de opoziție. Acest tip de comportament al Rusiei lui Putin trebuie să aibă un preț. Avem nevoie de sancțiuni din partea Uniunii Europene pentru violențele din Siria. Și aș avea câteva întrebări succinte. După ce am auzit că s-a amânat continuarea negocierilor și că nu va mai începe mâine, ci abia luni, monitorizarea acordului de încetare a focului într-un mod independent și credibil devine cu atât mai importantă, ca și monitorizarea furnizării de ajutor. Cum se uh, face acest lucru și se consideră uh, ajutorul aerian pentru cei care au cea mai mare nevoie de, de el? Uh, Sincer, eu sunt foarte îngrijorată de situația din, Lib din Liban, acum când toată atenția e concentrată asupra Turciei. Nu putem să ne permitem un colaps al Libanului. Și în cele din urmă, cum vă veți folosi de contactele cu liderii din Iran ca să vă asigurați că ei joacă un rol mai responsabil și că ne ajută să punem capăt regimului brutal al lui Assad? Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Matiaș, un minut pentru GUE. Obrigada, senhora Mulțumesc foarte mult, uh, doamna Mogherini. Ne bucurăm de ce ne-ați spus. Ne găsim într-adevăr într-un moment uh, diferit de cel din trecut. O încetare focului fragilă, situația rămâne în continuare foarte complicată. Este foarte clar că Arabia Saudită n-a pierdut timpul și uh, dorește să pună condiții inacceptabile uh, să se amestece în uh, această problemă uh, și din această cauză, din cauza acestei uh, ingerințe, negocierile inițiale au eșuat. Ce se mai întâmplă, bineînțeles, și cu curzii uh, din Siria. Și asta este o problemă. Ca și Rusia, și Rusia are propriile sale interese. Vreau să uh, reamintesc poziția lui uh, Demistura, care este cea mai rezonabilă până la urmă Orice soluție în Siria va depinde în ultimă instanță de poporul sirian și mi-ar place ca și Uniunea Europeană să aibă o poziție absolut autonomă, să nu depinde de ce spun saudiții sau, sau de ce spun Statele Unite o poziție europeană, dar care să fie în totalitate în favoarea poporului sirian. Mulțumesc, urmează doamna Logbiller, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Acordul de încetare a focului din Siria este valabil, dar este um, fragil și trebuie să sperăm că negocierile care sunt anunțate pentru luni la Geneva vor avea realmente loc. Trebuie să ne asigurăm că aceste negocieri includ toate părțile vizate și că toate grupările de populație sunt reprezentate. Până acum, în pregătirile negocierilor, au um, participat reprezentanți ai uh, opoziției și reprezentante ale opoziției care au fost acum înlocuite de reprezentante ale statului. Acum de Ziua Internațională a Femeii aș vrea să pun accentul pe rolul femeilor uh, și să mă refer la o jurnalistă din Alep care a făcut un film intitulat Rebele. În acest film se povestește despre femei care lucrează în, sănă, în domeniul sănătății, și care oferă asistență și învață de asemenea femeile să uh, ofere ajutor și să se ajute singure. Cred că rolul lor este foarte important și de asemenea aș dori să mă refer și la luptătoarea curdă și jurnalistă care a raportat despre statul islamic de la Raqqa și a fost apoi ucisă. Cred că femeile trebuie să fie susținute de către Uniunea Europeană și să joace și ele un rol în procesul politic ținând cont de toate încălcările drepturilor omului uh, și ale femeilor și ale copiilor care au loc în Siria, Uniunea Europeană trebuie să fie hotărâtă și fermă. O soluție durabilă pentru Siria nu se poate obține decât dacă cei vinovați de aceste încălcări sunt trași la răspundere. Mulțumesc, domnul Castaldo de la FDT, 1 minut 30. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte, înaltă reprezentantă vedem că încetarea socului, focului uh, are deja rezultate. Deocamdată, chiar dacă uh, rebelii continuă să se lupte pe teren, ei doresc să intre în convorbiri. Să nu uităm nici rolul uh, Rusiei, uh, nici rolul Statelor Unite și nici ce s-a întâmplat în Iran. Reformiștii înseamnă că șansele pentru aceste convorbiri sunt mai mari. Însă, bineînțeles că cele două facțiuni încă nu sunt pe aceeași lungime de undă și mă refer și la cei doi mari actori, Rusia și Turcia. Turcia nu e deloc aliniată cu propria noastră politică externă pentru că ei doresc să aibă un control direct asupra Kurdistanului din Siria și ei uh, îi bombardează pe cei din milițiile kurde care luptă împotriva Daeshului. Deci, cât de credibili sunt ei pentru a bloca și traficul de petrol clandestin care alimentează conturile Daesh. Așadar, ce facem noi acum dacă cedăm șantajului uh, Turciei cu acele miliarde, cu acele capitole de uh, negocieri de aderare. Nu dorim să arătăm că suntem prea slabi. Avem nevoie de Turcia uh, în politica migratorie. Pe de altă parte, haideți să nu uităm ce se întâmplă în Turcia însăși și în Kurdistanul uh, sirian. Trebuie, bineînțeles, ca cele două pachete să fie consolidate pentru uh, Liban și pentru Iordania, asta e foarte bine și rolul Uniunii trebuie să fie unul foarte important, nu numai pentru ajutorul umanitar și pentru viitoarea reconstrucție, dar și pentru foaia de drum, pentru cetarea definitivă a focului, pentru politi procesul politic și principalii noștri aliați trebuie să fie, bineînțeles, o parte a soluției și nu o parte a problemei. Trebuie să ne batem mult pentru acest lucru. Mulțumesc foarte mult, domnule Castaldo. Urmează doamna Schaffhauser. Un minut. Domnul Schaffhauser. De remarc. Doamnă comisar, am de spus două lucruri. În primul rând, Turcia Iată, o țară care se opune democrației, am văzut foarte clar cu evenimentele recente, susține islamismul, toată lumea recunoaște, este împotriva dreptului internațional în Irak, în Siria și care susține de asemenea crima organizată. Și totuși vreți să supuneți Europa Poate pentru că este interesul Germaniei sau al unei cancelare care și-a tradat poporul și cu Europa are acorduri cu o țară care nu răspunde în niciun caz la criteriile europene. Vi se pare normal? Nu vă temeți că Europa uh, va fi distrusă de popoarele care se revoltă și al doua remarcă, moralismul nostru care a ieșuat în fața adevărului, a realității moralismul supunerii față de stăpânul Statele Unite, față de cei care plătesc Qatarul, Arabia Saudită sau față de șantaj. E, nu e normal să fim în acest caz și să avem o, rolul de strapontină. Este plătul, prețul pe care îl plătim când refuzăm realitatea. Mulțumesc. Onorevole Corvin Miche, non is... Domnul Corvin Miche, neînscriși, neafiliați, un minut Pani Mogherini... Mulțumesc. Doamna Mogherini, câteva adevăruri. Rusia a intervenit în Siria și datorită ei avem acum acest acord de încetare a focului. Să sperăm că Rusia nu se va retrage, haideți să sperăm și că cei de la fața locului și-au uh, învățat lecția pentru că e clar ce se întâmplă când se încearcă răsturnarea unui dictator. S-a văzut în Irak și acum și în Siria mor milioane de oameni în astfel de cazuri. E important ca sirienii să se gândească la această situație. Este absolut absurd să încerci să introduci democrația cu forța dacă e situație de război, e nevoie de un dictator, dictator și am discutat cu reprezentanții ai curzilor și le-am spus că trebuie să ajungă la o înțelegere cu uh, Assad. Am și fost la Damasc și i-am spus și lui Assad că trebuie să discute cu curzii. Uh, fiecare parte a spus nu, dar iată că acum discută. Singura speranță este ca Uniunea Europeană să-i corupă pe turci și să uh, facă să nu distrugă acest acord fragil. Mulțumesc, domnule Corvin Miche. Au luat cuvântul reprezentanții grupurilor politice. Acum începem dezbaterea. Doamna Gabriel, un minut. Mulțumesc, domnule președinte, doamna înalt reprezentant. Da, s-au făcut progrese în Siria, accesul la ajutor umanitar, încetarea ostilităților, pași înainte semnificativi, însă situația este în continuare fragilă, așa cum ați spus, și trebuie să ne mobilizăm în continuare. Am două observații și o întrebare. Prima observație este ziua femeii, ziua internațională a femeii și uh, Stefan de Mistura, trimisul special, a spus că femeile siriene trebuie să fie parte dintr-o soluție durabilă. Ele au dreptul și nu datoria de a participa la procesul de pace. În general știm cât este de important ca dialogul intersirian să fie cât mai inclusiv posibil. A doua observație. Uniunea Europeană nu este implicată militar, deci pe teren, și înseamnă că nu suntem implicați în uh, încetarea focului, în aceste convorbiri. Noi trebuie să intervenim mai mult pe plan politic. În Siria, ca și în restul Orientului Mijlociu, Uniunea Europeană trebuie să fie ambițioasă, să fie o forță de echilibru, de reechilibrare și vă mulțumim, doamnă Mogherini, pentru tot ce faceți în acest sens. Uh, întrebarea mea nu este una de urgență, însă trebuie să fim cumva Um, cu o viziune de um, anticipare. Alegerile. Cum să se facă un scrutin având în vedere 11 milioane de persoane în afara granițelor și așa mai departe. Cum să sprijinim acest obiectiv al alegerilor? Vă mulțumesc foarte mult, doamna Gabriel. Aveți uh, o, o întrebare din partea domnului Sani. Sunteți de acord să preluați? Da, vă rog frumos, domnule Sani. Mulțumesc foarte mult. Dragi colegi, doamnă Mogherini, cred că discuția este una pozitivă, dar aș merge și mai departe. Credeți că ce se întâmplă în Siria Uh, sirienii nu sunt ei oare răspunzători ca și noi europenii, dar și rușii. Rușii bombardează și creează mai mulți refugiați decât oricând din rândul sirienilor. Deci, cum ar putea partea rusească să fie implicată în acest uh, proces? Mulțumesc, Tibor. Doamna Gabriel, doriți să răspundeți. Cred că în această situație nu trebuie să uităm uh, mesajul doamnei înalt reprezentant să fim prudenți, situația poate să se agraveze cât se poate de rapid, să fim foarte vigilenți, având în vedere ce acuzații pot să fie aduse și ce judecăți de valoare pot să fie făcute. Ce e important în Siria este ca toată lumea, toată comunitatea internațională să-și asume răspunderea, să aibă o viziune cât se poate de concretă pentru o pace durabilă, pentru stabilitatea în regiune. Numai așa vom reuși. Este uh, răspunsul meu pentru domnul uh, San și îi mulțumesc pentru întrebare. Domnul Howitt, aveți două minute. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Dezbatem Siria de multă vreme și de multă vreme a existat doar uh, disperare uh, și speram, ne gândeam săptămâna trecută că încetarea focului nu va dura și că nu vor ajunge acolo ajutoarele uh, umanitare. Din păcat, din fericire, scepticii au uh, greșit și Conform rapoartelor de azi dimineață, lucrurile s-au îmbunătățit. Sarcina noastră politică, săptămâna asta și în săptămânile viitoare, este să continuăm să încercăm să transformăm disperarea în speranță. În alta reprezentanță și trebuie să fie susținută de Parlamentul European pentru a folosi colaborarea internațională realizată și să facă pașii necesari pentru a duce la uh, permanentizarea încetării focului. Îmi cer scuze față de colegii care suferă în Siria, pentru că trebuie să ne referim și la o altă situație, chestiuni care nu sunt discutate, cea a țării mele care încearcă să exploateze acest uh, val de refugiați într-o manieră absolut uh, ne corespunzătoare pentru opoziție. Ca și Boris Johnson, care se referea la compasiunea pentru acești uh, refugiați siriani, se bătea cu pumnul în piept și spunea că mulți dintre ele sosesc în Europa sunt de fapt migranți europeni și sau liderul UKIP-ului care folosește că ISIS-ul folosește această cale pentru a aduce luptători jihadiști și spune că vrea să îi țină la graniță. Sunt oameni demn de dispreț care uh, ar da greș în orice moment uh, pentru că există multă compasiune în Parlamentul European față de rezolvarea crizei refugiaților nu vor câștiga. Țara mea va rămâne în Uniunea Europeană, iar uh, eforturile europene uh, sunt uh, necesare în total pentru că doar o singură țară nu poate răspunde la tragedia din Siria pentru a ajunge la pacea necesară pentru a încheia acest conflict. Aveți o, un cartonaș albastru, o întrebare, domnule Howitt. Doriți să o acceptați? din partea domnului Nuttall. Vă rog. Poate că domnul Howard știe ceva ce noi nu știm. Este, nu este de acord cu vicepreședintele Comisiei Europene, domnul Timmermans, care spunea că majoritatea celor care intră în Europa nu vin din Siria, nu este de acord cu cifrele oficiale de solicitanți de azil din Marea Britanie care spun că majoritatea veneau din Eritrea anul trecut și nu din Siria. Domnul Howitt uh, jucați un joc politic, vreți să ne înspăimântați. Deci vreau să vă întreb, nu sunteți de acord cu domnul Timmermans și cu cifrele oficiale din Marea Britanie privind solicitanții de azil? De azil? Domnule Howitt, răspunsul. Comisia Europeană, înaltul comisar pentru refugiați, ONU, principala țară de origine a milioanelor de refugiați, este Siria. Majoritatea sunt refugiați reali care fug din calea războiului, a morții și a persecuțiilor. Sunt victimele acestui război civil care durează de șase ani și Uniunea Europeană va contribui la diplomația internațională pentru a ajunge la pace, la rezolvarea conflictului și respingem argumentele de partea cealaltă. Mulțumesc foarte mult. Doamna Fos Fotiga are acum cuvântul un minut. Mulțumesc. Un acord de încetare a focului parțial. Așa s-a descris acest acord și mi se pare un concept foarte bun. Este parțial atât în ceea ce privește actorii incluși cât și acoperirea teritorială. Aș dori să menționez faptul că Uh, rolul lui Al-Assad este foarte important, el uh, e susținut de Rusia și de alți actori internaționali și de asemenea este necesară intervenția Iranului, implicarea Iranului în regiune. Alte efecte nu sunt la fel de clare, din păcate. ISIS va continua să opereze dincolo de granițele statale și nu uh, vom fi informați de uh, faptul că această organizație ar dori să renunțe la atrocități. Mulțumesc! Mulțumesc! Aveți un cartonaș albastru? Pre... Domnul Frunzulică, pentru doamna Fotiga. Yes, I do. Okay. Da. Dear colleague, as you... Stimată colegă, ați vorbit despre atrocități. Uh, atrocitățile din Siria și din Irak. Nu sunteți de părere că Uniunea Europeană, prin uh, intermediul celor doi membri din Consiliul de Securitate, Regatul Unit și Franța, ar trebui să promoveze un tribunal penal internațional pentru Siria și Irak, crearea unei astfel de instanțe, ca liderii Daesh să știe măcar că vor răspunde pentru aceste atrocități și pentru genocid, mai ales la adresa minorităților yazidii și creștinii. Mulțumesc, doamna Fotiga. Mulțumesc, stimate coleg. Da, sunt de acord cu dumneavoastră. Adesso deci, la parola all'onorevole. Mulțumesc, are cuvântul domnul Austrevicius. Un minut, vă rog. Thank you very much, Mr. Chairman. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, doamnă înalt reprezentant, dragi colegi. După cinci ani de confuzie și de lipsă de acțiuni, ne-au, ajuns, ne-au adus în situația în care suntem acum o încetare a focului cu condițiile de rigoare. Mie mi se pare că, de fapt, este un puzzle creat de Putin. E unul care joacă la două capete și care intră, uh, vrea să, nu vrea să intre în, în uh, conflict, apoi intră în conflict de partea lui Assad, Assad uh, bombardează civili, Uh, creează fluxuri de refugiați și creează povești false de propagandă. Asta face Putin și Rusia a dat o lecție Occidentului și anume că nu există a spus că nu va exista soluție militară în, uh, Rusia, în Siria și lotul s-a dovedit uh, fals până acum. Însă întrebarea este care este prețul până la urmă și pe seama cui sau cine va plăti acest preț. Mulțumesc! domnul domnule președinte, doamnă înaltă reprezentant, încetarea ostilităților este o veste foarte bună dacă duce la o rezolvare politică și care garantează asistența față de Siria și care să nu se, se uh, prăbușească ca alte țări. Trebuie să reamintim că ce se întâmplă, pentru că se tot vorbește de încetare de acum vreo 2-3 ani și declarațiile conducătorilor care spuneau spuneau ce bine fac ei, mai ales în relație cu Al-Qaeda sau în relație cu Daesh. E vorba de cinci țări care n-au schimbat nimic. Acum uh, s-au schimbat lucrurile și ce vedem acum? Ar trebui un rol independent de Uniunea Europeană și ar fi cel mai bine să le spunem că asociații noștri cu ghilimele, guvernul turc, Arabia Saudită, să nu mai finanțeze, să nu mai tolereze și mai ales guvernul turc să rupă armistițiul, așa cum am spus aici. Trebuie să mergem la Geneva să existe o prezență a guvernului și uh, opoziției și nu a teroriștilor. Mulțumesc! Mulțumesc. Domnul Smith, un minut, vă rog. Present. Domnule președinte, mulțumesc. Doamna Mogherini, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru informațiile foarte impresionante referitoare la situația din Siria și uh, L-ați felicitat pe domnul de Mistura, dar ați fost modest în ceea ce privește rolul dumneavoastră și al serviciului dumneavoastră, care a fost foarte important pentru a promova implicarea UE într-o cooperare bazată pe valori, pentru că Uniunea Europeană nu folosește tancuri și uh, alte arme, slavă Domnului, dar iată că reușim să facilităm dialogul și sunt de acord cu ce a spus domnul Howitt și partidul meu, Partidul Naționalist din Scoția, uh, dorește să rămânem în acest cadru, uh, noi, Regatul Unit. Da, într-adevăr, încep să se vadă rezultate, avem o criză umanitară, dar um, începe să se poată oferi ajutor și susțin ce ați spus dumneavoastră. De asemenea, trebuie să fim foarte atenți la Liban și Iordania, sunt state fragile care au nevoie de susținerea noastră și aș dori să mă refer la responsabilitate, pentru că nu se poate un proces de pace fără asumarea răspunderii de toate părțile implicate în conflict. Mă bucur că ați deschis oficiul ECO la Damasc, dar mă întreb cât de mult fac față presiunii ONG-urilor, serviciile dumneavoastră sau chiar presiunii individuale, ca să ne putem asigura până la urmă că responsabilitatea va fi inclusă în soluții. Mulțumesc, domnul NATO. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc, doamnă comisar. Așa cum știm, Siria este probabil uh, într-o situație foarte gravă, poate că e cel mai grav conflict actual și am văzut cum se comportă statul islamic, am văzut uh, incendiile, am văzut bombardamentele, uh, aruncarea în închisoare numai pe principiul uh, combaterii homosexualității. Am văzut foarte multe din ce fac ei. Acești extremiști vor să controleze nu numai Siria astăzi, ci și toată regiunea. Însă să nu uităm un lucru, în 2013 mulți politicieni occidentali domnul Verhofstadt, geniul nostru politic, ca și uh, John McCain, care ne-au spus uh, ce se întâmplă cu acești uh, rebeli și cu fondul și cu mujahedinii. Bine că nu s-a făcut ceea ce au propus ei. De ce continuăm să dăm bani Turciei și să invităm Turcia să se alăture Uniunii Europene în condițiile în care ei finanțează terorismul? Uh, Domnul minut. Vă mulțumesc, domnule președinte. Uniunea Europeană încearcă, prin plăți de miliarde, să convingă Turcia să joace rolul în această criză a refugiaților. Dar Turcia nu este un partener de dorit în procesul de pace din Siria, din motive de religie și nu numai. Turcia um, are grupări care intervin în zona frontalieră cu Siria și încalcă drepturile omului și asta s-a mai văzut în Turcia și uh, pe alte teritorii. Washington a trimis la Ankara o notă prin care protesta față de aceste atacuri la adresa curzilor. Dar care este reacția Uniunii Europene, mă întreb eu? Noi nu facem decât să îl susținem pe Erdogan, nu facem nici de cum presiune asupra lui ca să respecte drepturile minorităților. Și doamnelor și domnilor, este un dublu cinism, este greșit și nu este deloc o cale către pace în Siria. Mulțumesc, domnul Mian Mon, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Acordul de încetare a focului din Siria este plin de speranță și poate va fi întărit de negocierile de la Geneva. Dar, sigur, violența s-a redus, sunt vești bune, și este adevărat că asta nu este soluția generală. Trebuie ca următoarele negocieri să permită găsirea unei soluții politice în termenii care au fost conveniți în comunicatul de la Geneva și în rezoluția Națiunilor Unite. Dacă nu se fac uh, progrese politice, nu se, se va consolida grupul cum ar fi Daesh și se va uh, întări criza umanitară și vor avea un impact asupra Uniunii Europene. Suntem în într-un moment crucial. Doamna Mogherini, vă felicit pentru angajamentul și cu um, participarea la Geneva și cu ușurarea situației umanitare din Siria. Știm însă că este necesar ca toți actorii implicați să participă și să găsească o soluție stabilă pentru uh, după aceste cinci ani de conflict. Mulțumesc foarte mult! Doamna Ana Gomez are acum cuvântul, două minute. Mulțumesc. Mulțumesc. Lupta sirienilor împotriva lui Assad s-a transformat în război civil și practic în un război între Arabia Saudită și Iran s-au infiltrat cu ajutorul Turciei și alte facțiuni oamenii suferă și probabil că este cea mai mare catastrofă de la cel al doilea război mondial încoace. La porțile Europei, Europa nu face nimic și Rusia vine și ocupă acest uh, loc în joc trebuie să ne coordonăm, să coordonăm politica uh, europeană comună pentru a rezolva acest uh, conflict, dar și politica de apărare comună trebuie să fie activată, să ajutăm Siria, dar și Irakul să lupte împotriva teroriștilor și politica umanitară, um, ea este de-abia la începuturile sale în atâtea tabere de refugiați, ce facem cu femeile, ce facem cu copiii, mii și mii de refugiați încearcă să ajungă în fiecare zi în Europa, creăm niște generații pierdute, sacrificate, care se vor arunca mai apoi în brațele teroriștilor. Acest conflict a răspândit terorismul dincolo de Siria, de Irak și în Libia, care astăzi este amenințată. Uniunea Europeană nu poate singură să rezolve acest conflict, însă Iată, s-a trezit cu acești refugiați pe teritoriul său. Vreau să o felicit pe doamna Mogherini, bineînțeles, care a reușit ca în sfârșit UE să facă presiuni pentru încetarea focului, însă nu vom face asta dacă nu avem și, noi avem și pe curzi la masa de discuție nevoie de Europa solidară și cu angajament politic. Consiliul European a ajuns uh, la niște acorduri cât se poate de, de, de, de dubioase cu Turcia. Nu avem nevoie de asta. Mulțumesc foarte mult. Acum urmează domnul Belder, două minute. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc de asemenea în alte reprezentante. Avem uh, acum um, Uh, această dezbatere și s-a menționat și summitul de ieri cu partenerii turci și sunt câteva chestiuni care pe mine mă îngrijorează. Se pune problema cum interpretăm rolul Turciei în războiul regional din Turcia, din, regio- din regiune. Dacă Dacă, trebuie, dacă uh, evaluăm, dacă analizăm situația din interiorul uh, Turciei, vedem că au avut locuri uh, atacuri asupra unităților kurde în Asis și în Tabiat. Este vorba de, și se spune că aceste atacuri au fost întreprinse de jihadiști din Turcia. Autoritățile elene, în același timp, au depistat un uh, vapor uh, turc care transporta, se îndrepta către Liban purtând uh, la bord arme. Deci, doamna Mogherini, mie mi se pare că Turcia este mai degrabă o parte a problemei și nu a soluției. Domnul Weigel are, are cuvântul un minut. Mulțumesc. Uh, doamna Mogherini, după câțiva ani, ne confruntăm acum cu o situație în care se încearcă o soluționare a dezastrului umanitar printr-un proces, polo- proces politic care ar trebui să aducă pacea în Siria. Acest dezastru umanitar este rezultatul unor politici greșite, inclusiv ale noastre. Dat fiind că Siria este o țară complexă, noi nu am înțeles unde va duce escaladarea conflictului sirian. Cum ați spus, s-au întâmplat câteva lucruri pozitive, încetarea focului, așa cum a spus și dumneavoastră, coordonarea între SUA și Rusia și, în al treilea rând, includerea în uh, uh, negocieri și a uh, Rusiei și a Statelor Unite. Ați spus că nu asistăm la un nou război rece, dar după ce am auzit eu de la alți colegi care care nu se concentrează pe Siria, ci uh, se, și ce se cerovoiesc cu Putin, situația este inacceptabilă. După mine, aș, asistăm la un război rece. Ar fi bine ca noi uh, în uh, Europa să ne gândim ce se va întâmpla după războiul din Siria. Siria va avea nevoie de un proces de reconciliere. Mulțumesc. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt convins că în Siria, chiar dacă avem un armistițiu fragil, am creat o ocazie extraordinară pentru Uniunea Europeană. Și după cinci ani foarte grei de uh, bătălii și uh, uh, urgențe umanitare, acest armistițiu permite acțiunea umanitară pe o scară mai largă, precum și lansarea unui proces politic care înseamnă că putem să trecem dincolo de prejudecăți și să permitem Siria Siriei să se gândească la un viitor pentru sine. Europenii au lucrat uh, uh, foarte intens, de asemenea și în Națiunile Unite și uh, Uniunea Europeană este un adevărat jucător. Noi uh, trebuie să punem umărul la reacția umanitară care să facă față uh, circumstanțelor care s-au creat. Trebuie să subliniem că Uniunea uh, Europeană a uh, cheltuit mai bine de 5 miliarde de euro, deci este primul donator în regiune. Vrem să construim punți uh, între uh, jucătorii uh, pe plan regional uh, și uh, global. După cum ați spus, în Parlament, uh, în Siria, este nevoie de o prezență politică europeană în contextul în care credibilitatea noastră are uh, o putere foarte mare. Deci acum este șansa care trebuie uh, să, o, să nu o ratăm, să ajutăm Siria cu uh, planul ei de pacificare. Uh, Uniunea Europeană a arătat că poate să joace un rol important, așa cum s-a întâmplat în problema nucleară iraniană. Nu s-a făcut însă suficient uh, Uh, noi ne închidem asupra noastră, așa cum am dovedit cu criza refugiaților. Trebuie să schimbăm complet direcția politicii noastre de reformă. Trebuie să acționăm într-o manieră fără echivoc uh, ca europeni dacă vrem să uh, jucăm un rol de europeni. Trebuie să renunțăm la egoismul național și să punem umărul la acest proces de pace. Domnule Panzeri, este o întrebare din partea domnului Bonano. Acceptați? Nu. Trecem la următorul uh, vorbitor. Domnul Piotrovski, aveți un minut cuvântul. Voina Vă mulțumesc, domnule președinte. Războiul din Siria a durat deja de 5 ani și a dus la numeroase victime. Ne bucură faptul că se poartă negocieri sub uh, patronajul Organizației Națiunilor Unite și ne interesează în mod expres stabilizarea acestei regiuni, pentru că doar așa vom putea rezolva uh, criza majoră a migrației cu care se confruntă Uniunea Europeană. O pace, pentru a ajunge la o pace durabilă în Siria, trebuie să se oprească uciderea uh, civililor pentru că doar așa refugiații se pot întoarce la ei acasă. Ne îngrijorează în mod profund ultimele vești care ne, ne-au arătat că în uh, zona controlată de uh, armata siriană și-au pierdut viața 550 de oameni. Deci Uniunea Europeană trebuie să continue aceste eforturi uh, umanitare. Domnul Uh, Nart, un minut. Mulțumesc. Uh, lipsa de acțiune a provocat uh, prăbușirea Siriei. Noi am prelungit războiul. Iată, nu am soluționat problema până acum și astăzi ne confruntăm cu realitatea. În acest război, protagoniștii sunt um, cei reali, nu cei pe care îi vrem noi, iar aici este vorba despre regimul lui Assad și există garanții pentru suniți, alauiți și creștini în ceea ce privește securitatea lor, fiindcă aceștia se confruntă cu uh, um, da Daesh, uh, wahabiști și așa mai departe. Trebuie să începem un proces de pace și să recunoaștem că intervenția Rusie, Rusiei ne-a făcut să trebuiască să ajungem la un acord. Nu ar trebui să negăm realitatea. Cinci ani de război au dus la o încetare temporară a focului înainte de uh, uh, escaladarea Rusiei. Trebuie să dăm imbold procesului de pace și să luptăm împotriva terorismului. Uh, și asta nu facem din punct de vedere strategic. Domnul Can, două minute. Deve accendere il microfono. Trebuie să porniți microfon. Bun. Domnule președinte, doamna înalt reprezentant, sute de uh, civili uh, folosesc uh, armistițiu pentru a relua protestele antiguvernamentale, cerând o Sirie democratică și liberă. Asta ne reamintește cum s-a născut acest conflict în primăvara 2011. Realitatea însă este că nu este vorba de o încetare a focului, ci de o reducere a ostilităților 135 de oameni au fost uh, omorâți, 32 dintre ei erau civili. Aceste încălcări trebuie să înceteze pentru a crea un mediu favorabil pentru inițierea negocierilor. Negocierile intrasiriene trebuie reluate pentru a trece mai departe la un armistițiu cuprinzător și o, o tranziție de mult dorită va duce uh, la un acord de pace trebuie să fie o rezoluție uh, a sirienilor. Comunitatea internațională trebuie să lucreze cu bună credință pentru a pune în aplicare acordul împreună cu acordul realizat la uh, Munich uh, trebuie să influențăm regimul sirian să-și respecte cuvântul. Progresul trebuie Uh, să uh, fie văzut în toate regiunile Siriei. Nu trebuie, uh, trebuie să existe acces la ajutoarele umanitare pe tot teritoriul Siriei. Nu trebuie să ratăm această șansă. Trebuie să fie anul în care vărsările de sânge în Siria iau sfârșit. Este scopul nostru de a înfrânge Daeshul și să rezolvăm problema refugiaților. Deci este în interesul nostru să susținem procesul de pace în Siria care poate să ducă la un guvern stabil, inclusiv, care să fie în numele tuturor sirienilor Mulțumesc. Este o întrebare din partea domnului Bonano. O acceptați, domnule Can? Nu, mulțumesc. E allora passiamo oltre, andiamo all'onorevole Scripec. Un minuto, prego. President, Mrs. I... Domnule președinte, doamnă vicecomisar, înalt reprezentant, dragi colegi, vă mulțumesc pentru declarația dumneavoastră, doamnă comisar. Suntem cu toții de acord că a venit momentul păcii în uh, Siria. Tocmai de aceea sper că o delegație care reprezintă creștinii, uh, creștinii din Siria va participa la masa negocierilor care se purtează acum. De mai multe ori v-am uh, atras atenția asupra situației din nord-estul Siriei, într-o regiune autoadministrată în mod pașnic, pace care este amenințată acum de Daesh, dar și de alții Turcia trebuie să înceteze bombardarea acestui teritoriu pentru că dacă nu vom, asist, vom asista la un nou val de refugiați, uh, refugiați înspre Europa. Uh, punctele de frontieră înspre zona respectivă ar trebui să fie deschisă și vă lansez un apel să recurgeți la toată influența pe care le aveți în acest sens în discuțiile pe care le, le purtați cu partenerii din uh, zona respectivă. Oamenii de, uh, de acolo trebuie să rămână uh, la casele lor pentru că ei sunt cheia uh, stabilității zonei respective. Domnule Scripec, vi se adresează o întrebare. O acceptați? Da. Domnul Ștetin are cuvântul. Vă rog, pentru întrebare. Pane předsedající, dotaz. Já jsem se hlásil, když... Domnule președinte, am dorit să iau cuvântul doar la intervențiile spontane, nu, uh, nu acum. Mulțumesc. Onorevole Pascu, prego. Domnul Pașcu. Un minut. Domnule președinte, doamnă înalt reprezentant, războiul civil din Siria are multe consecințe asupra Uniunii Europene. Terorismul, impactul negativ asupra stății regionale, refugiații, relații complicate cu Rusia și potențial de escaladare a conflictului. Cele două acorduri de încetare a focului recente nu au reușit să pună capăt întru totul uh, lupte dintre regim și opoziție și între facțiunile din opoziție. Asta fiindcă nu există un acord între puterile care intervin de la nivel regional și în afara regiunii, în ceea ce privește viitorul regimului Assad și uh, se, se sprijină facțiuni care sunt în conflict. Trebuie să se ajungă la o adevărată încetare a focului care să fie motivată de intervenția umanitară de a ajuta populația care este victima acestor lupte de la, la nivel umanitar până la nivel Uh, militar și politic, acesta este calea care va duce la o soluție acestui conflict uh, grav care are loc uh, la ușa noastră. Mulțumesc. Domnul Litz, un minut. Stimată domnule președinte, stimată domnule înalt reprezentant, eu sprijin actuala încetare a focului care este respectată de majoritatea taberelor implicate. Următorul pas este reluarea negocierilor uh, de la Geneva, care ar trebui să reprezinte un nou progres pentru viitorul pașnic al uh, Siriei. În același timp, ar trebui să fie respectat dreptul internațional și pedepsite crimele uh, de război și salut inițiativa Comisiei în acest sens, care este sprijinită, între altele, de Germania, Statele Unite ale Americii și Organizația uh, Națiunilor uh, Unite. Uh, s-au, colect, colectat suficiente dovezi pentru a aduce în fața instanței pe Bashar al-Assad în fața tribunalului, în fața dreptului internațional pentru crimele de război, eventual ar trebui să fie creată o nouă instanță specială Uh, pentru acest proces. Um, Uniunea Europeană ar trebui să insiste asupra respectării dreptului internațional în contextul negocierilor de la Geneva și dreptul internațional trebuie să facă parte din setul de instrumente la care va recurge Uniunea Europeană. Dictatorii trebuie să știe că vor fi pedepsiți dacă recurg la uh, crime de uh, război. Mulțumesc. Domnule Litz, Domnul Bonana, Bonano dorește să vă adreseze o întrebare. O acceptați? Vă mulțumesc. Trecem la intervențiile spontane. Putem să dăm cuvântul doar unui deputat din partea fiecărui grup politic în ordinea um, cererilor care au ajuns la noi. Are cuvântul domnul Șogor. Miközben felmérhetetlen szenvedéssel egy ország majdnem te... Mulțumesc. în vreme ce o uh, țară este aproape distrusă și milioane de persoane au trebuit să o părăsească, se pare că sfârșitul războiului nu este încă la orizont. Nu sunt uh, uh, aproape de o soluție, ci se depărtează tot mai mult uh, de procesul de pace pentru uh, a găsi uh, supremația militară. Apoi, uh, uh, actorii externi vor interveni pentru a încerca să rezolve situația. Uh, în Europa vedem milioane de persoane care fug uh, din Siria și renunță la speranța de, se a se întoarce vreodată în țara lor. Și în această zi, Ziua Internațională a Femeii, aș dori și eu, la rândul meu, să aduc un omagiu acestor femei care încearcă să-și protejeze familiile din Siria și din altă parte. Mulțumesc. Am avut în Siria uh, forțe occidentale și Arabia Saudită care au uh, care au sprijinit. Deci uh, islamul uh, sunit uh, radical împotriva șiiților au fost sprijiniți. Iată de ce statul islamic a crescut atât de mult. Situația în Siria este critică și trebuie să eradicăm statul islamic, avem nevoie de pace și fără aceste lucruri, doamnă Mogherini, în continuare vom primi uh, mii de refugiați. La ora actuală sunt 40 de mii de oameni și dacă lucrurile continuă așa, până la sfârșitul uh, lunii vom avea 150 de mii de refugiați. Întrebarea mea este, cum rămâne cu Scopie, cu Albania? Și-au închis frontierele. Ban Ki-moon a spus că aceasta este o acțiune ilegală care încalcă legislația internațională. Iar dumneavoastră, uh, Uniunea Europeană, în alt reprezentant, ce faceți dumneavoastră? Veți lua măsuri să se redeschidă frontierele, fiindcă este ilegal așa ceva. Nu poți să, să, să prinzi în capcană zeci de mii de refugiați în Grecia și să fie luată o statică Grecia. Mulțumesc. Grko uh, primire kojima... Domnul Iacovsic. Vă mulțumesc, domnule președinte. Încetarea de foc fragilă impusă în Siria în ultima perioadă, chiar dacă nu este respectată în totalitate, reprezintă o îmbunătățire față de situația anterioară și este important ca și dumneavoastră, doamna Mogherini, să faceți parte din acest proces. Viitorul nostru nu trebuie să fie în mâinile Rusiei și a Statelor Unite ale Americii și viitorul cetățenilor din Siria este, trebuie decis de uh, cetățenii sirieni. Amenințarea este reprezentată de Daesh, care recurge la atrocitățile groaznice pe care le cunoaștem, dar orice decizii legate de viitorul Siriei trebuie luate de uh, poporul sirian. Dacă ne dorim să creăm un tribunal internațional care să judece crimele de război din Siria, putem să facem acest, acest lucru. Este o opțiune pe care o avem, însă sirienii trebuie să-și poată decide propriul viitor. Mulțumesc, domnul să are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte încetarea focului este primul mesaj uh, pozitiv de la începutul războiului. Există speranța să punem capăt acestei situații inacceptabile din uh, Siria. Potrivit unor uh, informații, ceea ce pune o problemă este ceea ce se întâmplă în conformile de pace de la Geneva. Sunt unii care Uh, absentează la aceste negocieri. Dacă Uniunea Europeană ajută la această încetare a focului și la asistența umanitară, trebuie să valorificăm ocazia uh, care ne-a fost dată de a participa și a vedea ce se întâmplă pe șecherul mondial. Să fim cinstiți, dacă Rusia nu ar fi intervenit, uh, Siria ar fi fost inundată de Daesh și într-o astfel de situație am avut o țară împotriva Occidentului și uh, intereselor noastre. Domnul Bonano. Domnul Ferreira, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Ar fi bine dacă acest acord uh, ar reprezenta Uh, finalul acestui război ucigaș de 5 ani, dar uh, bazele acestui acord sunt foarte fragile. Statele Unite este o, um, o alianță a vulturilor care care nu face decât printr-o alianță între, cu Rusia să aducă mai multe arme pe teren, iar situația devine dramatică și uh, asta din cauza teroriștilor de pe teren, uh, care este rezultatul uh, colaborării între guvernul sirian și Hezbollah și rușii. Iar Siria este uh, în, în, în Siria s-a creat o, o legiune străină americană, așa cum s-a mai spus. Acesta este rezultatul acțiunilor militare americane și uh, acești refugiați care ajung zilnic în Uniunea Europeană sunt pietre aruncate în fața Uniunii Europene că, pentru a aminti care sunt consecințele ingerinței într-un, în acest conflict. În afară de rușina summitului de ieri, astăzi uh, vă, vă auzim aici vorbindu-ne despre uh, lucruri, despre ce s-a vorbit ieri și aflăm că nu s-a tras niciun învățământ din ce s-a întâmplat. Mulțumesc, domnul Buchner, un minut. Vă mulțumesc, doamna înaltă reprezentant, pentru prezentarea dumneavoastră importantă. Vă mulțumesc pentru angajamentul de care dați dovadă în negocierile pentru a ajunge la pace și pentru că încercați să îmbunătățiți situația umanitară. Însă din ultimul punct de vedere, eforturile Comisiei nu sunt suficiente. Atâta vreme cât în taberele de refugiați uh, domnește în continuare foametea, uh, trebuie să cheltuim mai mulți bani. Noi, Uniunea Europeană și Comisia Europeană. Nu ar trebui să dăm mai mulți bani Turciei pentru a construi un zid care să-i permită să se protejeze de refugiați. Mă întreb, nu este mai bine să cheltuim uh, acești bani în taberele de refugiați pentru a permite oamenilor să supraviețuiască acolo? Deci aș dori să vă rog insistent să uh, încercați să veniți în întâmpinarea necesităților oamenilor la fața locului în uh, taberele de refugiați. Vă mulțumesc, dau acum cuvântul doamnei Mogherini. Uh, uh, Aș dori să încep prin a spune cât se poate de sincer că uneori uh, am impresia că este relativ ușor să stai aici și să scoți în evidență toate neajunsurile unei situații pe care eu însă am descris-o a fi departe, foarte departe de a fi bună. Este ca și cum uh, ne-am plânge că acest pahar uh, este uh, plin. De fapt, nu este. Însă acum două săptămâni era gol. Trebuie să încercăm picătură cu picătură să umplem un pahar care să se tot umple în fiecare zi, pentru că fiecare picătură este o viață pe care o salvăm și fiecare viață este o valoare. Aici, în Europa, în Marea Egee, în Iordania, Siria sau în Liban. Deci, responsabilitatea mea nu este să spun că este perfect sau că am făcut suficient, ci treaba mea este să îmbunătățim în fiecare zi lucrurile, să punem tot mai mult la dispoziția uh, comunității internaționale, pentru că 5 ani de război sunt și rezultatul a 5 ani de divizări uh, internaționale în Siria, în afara Siriei. Deci cred cu adevărat că rolul Uniunii Europene este acesta de a încerca, așa cum a spus foarte mulți dintre dumneavoastră, să construiți punți între diferite agende. Avem atât de mulți actori, atât în Siria cât și în afara ei, care au agende total diferite, care nu sunt de acord cu nimic din ceea ce spune celălalt. Însă este interesul nostru unul politic și chiar moral. Și este și interesul nostru ca europeni, pentru că cu cât uh, se rezistă mai mult, cu atât se răspândește uh, mai mult uh, Daeshul. Uh, deci, interesul nostru în ceea ce privește gestionarea fluxului uh, migrator, în special interesul nostru umanitar și politic, este să identificăm elementele comune ale unor agende care vor rămâne în continuare uh, diferite și pas cu pas să ajungem la un teren comun care să permită comunității internaționale, actorilor regionali să facă imposibil uh, sirienilor uh, purtarea în continuare a războiului. Deci, războiul nu s-a terminat. Nu putem să-i spunem nicio încetare a focului, e vorba de o încetare a ostilităților. Situația este extrem de sensibilă, așa încât, clar, războiul există în continuare și nu o să dispară săptămâna viitoare. Așa cum am spus de la început, uh, lucrurile pot să se întoarcă la a fi foarte rele. Și asta trebuie să ne facă să punem la oaltă toate elementele care merg în aceeași direcție, ceea ce nu e deloc o treabă ușoară, e o treabă de fiecare zi. Ce avem? Avem o încetare a ostilităților. Încercăm să deschidem aceste spații pe care le-am creat, aceste breșe, pentru a avea tot mai multă asistență umanitară, să dăm mai multă speranță sirienilor. Sarcina noastră este ca din disperare să renască speranța. Trebuie să construim punți între diferiți actori, să identificăm elemente comune ale diplomației. Acesta este spiritul. Uneori este destul de greu. Trebuie să avem și oarecare uh, credibilitate în afară. Ar ajuta dacă ar exista și o credibilitate pe plan intern, ceea ce nu este cazul întotdeauna. Trebuie să construim drumul către această tranziție politică în Siria și să ajungem la un uh, viitor condus și deținut de uh, Siria. Asta pentru cei care sunt în Siria și pentru cei care au plecat. Pentru că și ei trebuie să poată să-și spună cuvântul asupra viitorului țării. Așa cum uh, s-a spus, trebuie să încercăm să împingem toți actorii să respecte foaia de parcurs și uh, rezoluția Consiliului, care a fost pentru prima oară adoptată în unanimitate. Este rezultatul prețios al muncii grele pe care am uh, dus-o. Am să vorbesc puțin și despre lipsa de unitate a europenilor de aici. Particip în cinci formațiuni diferite ale uh, Consiliului uh, Uh, particip în fiecare săptămână la ședința Colegiului Comisiei. Vin deseori uh, aici în Parlamentul European, unde există iarăși uh, puncte de vedere divergente. Dar în a, pe această teme, Uniunea Europeană nu este unită numai în cuvinte, ci acționează uh, în comun. La fiecare 3-4 zile ne coordonăm acțiunile, mesajele, uh, ne coordonăm acțiunile acestor task force-uri. Nu vorbiți de divizări și divergențe atunci când acestea nu există. Cel puțin acolo unde acționăm împreună, unde gândim împreună, unde suntem pe aceeași undă politică, să încercăm să evidențiem și elementele pozitive, pentru că dacă nu o să o facem noi, e foarte greu să vadă alții aceste lucruri. În acest domeniu, acțiunile noastre dovedesc Uh, o unitate și acționăm ca Europa. Două elemente concrete, trei de fapt. Unul, Libanul și Iordania. Sunt de acord 100% și chiar mai mult cu necesitatea de a uh, întări Uh, susținerea financiară pe care să uh, le o dăm și uh, ceea ce putem să facem împreună pentru a spori rezistența societăților, sistemelor acestora și să conlucrăm în acest scop. Voi vizita Iordania și Libanul în 10 zile și va fi unul dintre elementele muncii noastre comune lucrăm foarte bine uh, în uh, structurile internaționale pentru că împărtășim același ideal de a găsi o soluție uh, pentru țările respective să ajungă la pace. Un alt lucru care a fost menționat, responsabilitatea. Lucrăm deja în special cu ONG-urile pe această temă, care sunt la fața locului și este o chestiune la care ne putem uh, uh, uh, întoarce uh, mai târziu și uh, să o aprofundăm. Aș fi încântată să o fac. O să închei cu un element. Uh, unii dintre noastre s-au referit la rolul femeii, mai ales în această zi specială, dar și în alte zile. E adevărat că 8 martie este o zi semnificativă când spunem că viitorul Siriei trebuie să aparțină tuturor sirienilor, din țară și din afara acesteia, ne referim întotdeauna și la femei. Și când spun că nu numai noi ne gândim, dar noi construim și încercăm uh, să construim perspectiva unei uh, unei țări uh, seculare, ne referim și la faptul că atât de multe Uh, femei au așteptările lor cu privire la rolul pe care pot să-l joace. Și facem acest lucru cu ONG-urile, susținem uh, munca lor uh, zilnică în Siria și în afara acesteia. Am să vă spun și un lucru care mi se pare uh, trist și îmi pare rău că închei pe o notă tristă Uh, la masa grupului de suport uh, pentru Siria sunt singura femeie. Uh, e trist. Asta vă arată care este rolul femei în diplomația internațională, în comunitatea internațională. Și asta include Uniunea Europeană. Deci, acum totuși, pentru a încheia pe o notă pozitivă, o să vă spun că atunci când femeile uh, sunt și în echipe de negocieri, uh, cum a fost în cazul uh, acordului cu Iranul, avem unor șanse mai bune de a construi ceva. Poate pragmatice, mai pragmatice, mai încăpățânate, dar în final lucrurile funcționează. Grazie alla vicepresidente Mogherini per la sua dichiarazione. Mulțumesc, doamnă vicepreședinte Mogherini, mulțumesc tuturor uh, colegilor pentru dezbatere.